Uh, dear colleagues, I know that there are problems with the transportation in Brussels today, but I think we will start the meeting because the time is running. So I would like to start with the first point. Aș dori să încep cu primul punct de pe ordinea de zi, amintindu-vă că întâlnirea este transmisă pe uh, internet. Uh, primul punct, adoptarea ordinii de zi. Avem schimbări la ordinea de zi, din păcate din cauza suprapunerii multor uh, alte întâlniri. În primul rând, vreau să vă propun să schimbăm ora uh, întâlnirii coordonatorilor. Aceasta va avea loc între ora 14 și 15 și 3 uh, în această după-amiază, iar punctul de pe ordinea de zi, raportul lui Paolo Orangel, va fi uh, abordat în, jura, în jurul orei 10 uh, iar Morten Messerschmidt uh, a fost de acord să își prezinte raportul imediat după remarcile introductive ale președintei. Deci acestea sunt uh, uh, schimbările. Domnul Messerschmidt acum și Paul Orangel uh, mai târziu. Încercăm să ne adaptăm la uh, cerele dumneavoastră de uh, ultimă oră. Cred că exagerăm cu acestea uneori. Uh, de acum va trebui să fim uh, puțin mai uh, stricți în ceea ce privește schimbările de ultim uh, oră ale ordinei de zi. Vă rog să o analizați atent atunci când vă este trimisă pentru a evita schimbări de ultim moment pentru că și uh, colegii noștri se plâng că există atâtea schimbări. Dacă nu sunt uh, alte cereri uh, pentru modificări uh, în continuare, consider că ordinea de zi este adoptată în varianta modificată. Punctul 2. Uh, anunțurile președintei. 2. La număr, în primul rând, uh, s-a făcut o prelungire a uh, uh, intervalului de depunere uh, a uh, amendamentelor. Uh, termenul nou este 20 octombrie la prânz pentru raportul lui Guy Hofstadt în ceea ce privește evoluții posibile și adaptări uh, la structura instituțională actuală a Uniunii Europene. Iar uh, a doua informație pe care vreau să vă împărtășesc este că uh, avem uh, un raportor pentru o posibilă revizuire a regulamentului uh, Parlamentului European și Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Raportorul va fi uh, Claudia Zapardel din partea grupului socialiștilor și democraților. Acum vreau să trecem la următorul punct uh, de pe ordinea de zi avizul uh, uh, domnului Messerschmitt uh, la uh, un raport din proprie inițiativă. Uh, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru flexibilitatea, dată, date fiind uh, dificultățile logistice cu care se confruntă uh, această întâlnire. Uh, colegul de Young a Uh, făcut câteva precizări în legătură cu abordarea denunțătorilor. OCD-ul, uh, Consiliul Europei uh, au același punct de vedere. De la 1 ianuarie 2014 există o cerință obligatorie ca instituțiile să formuleze politici pentru protecția și încurajarea denunțătorilor. Desigur, Uh, este uh, venit uh, la timp acest lucru și avem avizul nostru care în cele 8 puncte ale proiectului, date fiind limitările, subliniază ceea ce este important, inclusiv faptul că Comisia până acum nu are un capitol uh, special uh, în ceea ce privește raportarea corupției și fraudei. Acest lucru pare necesar și l-am inclus așadar la punctul 7 uh, pentru, și la punctul 8 pentru a ține cont de încurajările făcute de ombudsman pentru a avea o uh, divizare clară pentru a arăta în mod uh, transparent Uh, cum uh, se realizează tranzacțiile monetare între instituții și statele membre, dar cu unele limitări uh, care nu sunt foarte pertinente pentru comisia noastră. Consider că raportul domnului De Jong este unul bun, stabilește o abordare ambițioasă și uh, potrivită, adecvată. De aceea avizul meu uh, se limitează numai uh, în a evidenția o serie de co-elemente uh, și în cadrul uh, portofoliului uh, AFCO, referindu-se la un aspecte minore. Aștept discuția cu colegii astăzi și uh, Uh, aștept să dezbatem amendamentele dumneavoastră și sperăm că vom reuși să ajungem la un compromis. Uh, președinta, mulțumesc foarte mult. Uh, mm, ia cineva cuvântul din partea socialiștilor, Pervons Berez? Richard, dar nu în calitate de raportor din umbră. Domnul Iazdovski, nu? Silvi Gular pentru liberali. Vorbește cineva în locul ei. Deci, Beres, Silvi Gular pentru ALDE, nu e nimeni aici. Barbara Spinelli, GUE, vorbește cineva. Max Anderson este aici, dorești să iei cuvântul în calitate de raportor din umbră? Verzii consideră că este o chestiune extrem de importantă să îmbunătățim protecția și o să lucrăm în continuare la acest aspect. Este o declarație uh, nepregătită, preliminară. Ne așteptam ca acest raport, acest aviz să fie discutat mai târziu. Uh, uh, în esență, raportul merge în direcția cea bună și așteptăm să lucrăm asupra lui. Asta arată care sunt consecințele unor schimbări și de ultimă oră la ordinea de zi, pentru că colegii nu sunt pregătiți să ia cuvântul. De aceea vă rog ca pe viitor să limitați uh, astfel de uh, schimbări. Richard Corbett. Mulțumesc. Cred că ai dreptate uh, cu comentariul pe care tocmai l-a făcut. Am câteva întrebări. În primul rând, la cel de-al treilea punct al proiectului de aviz. Se spune că regretă că nu toate instituțiile și organele uh, Uniunii Europene au adoptat acest, uh, uh aceste reglementări și asta uh, se corelează cu punctul nou al raportului domnului De Jong, care cere instituțiilor care nu au făcut până acum să uh, aplice articolul 22C din uh, regulamentul privind personalul. Uh, cei care uh, Cred că mai bine ar fi să îi numim pe cei care nu au făcut acest uh, lucru și poate că dacă puteți lua legătura cu domnul De Jong, să-i sugerați să facă acest lucru, pentru că este preferabil unei formulări generale. Iar al doilea comentariu se referă la punctul 8. Cere comisiei uh, să uh, abordeze cererea făcută de ombudsman, însă nu găsesc nicăieri uh, care este această cerere făcută, nici în proiectul noastră de aviz, nici în proiectul de raport al domnului De Jong. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc! George dorește să ia numele. În numele meu cred că vreau să vorbesc. Sunt înclinat să fiu de acord cu uh, Richard da, schimbările acestea uh, de ordine de zi în ultimul moment uh, au astfel de consecințe. Cred că am constatat asta și în această dimineață. În ceea ce privește denunțătorii, vreau să fiu foarte clar, au uh, o funcție și un scop cât se poate de utile. Și sper că vorbesc pentru întregul PP în această privință. Uh, am uh, întrebări în legătură cu îmi pun întrebări în legătură cu uh, această practică, care este una relativ nouă în termeni generali. Uh, cei care vin din țările foste comuniste nu vor face o diferență într-un, între un informator și un denunțător. Sunt cam verișori. Deci e bine să uh, informez în legătură cu șefii tăi dacă consider că fac lucruri care nu sunt tocmai corecte. Acest lucru este potrivit, însă nu văd uh, distinția structurală între uh, un informator din uh, fosta uh, Germanie Democrată și acest tip de denunțător. Uh, Întrebarea mea este care sunt uh, uh, garanțiile că nu vor fi denunțători de rea credință? Pentru că uh, dacă uh, știm că există așa ceva, trebuie să creăm niște garanții în cadrul sistemului pentru că acesta să nu fie aruncat în aer de apariția unor astfel de uh, informator. Dacă X vine și spune despre doamna Y că doamna Y face nu știu ce cu banii ei, Uh, nu știu dacă este făcut cu cea mai bună intenție și trebuie să avem garanții în acest sens. În al doilea rând, titlul este foarte clar că e vorba de protecția uh, intereselor financiare ale Uniunii Europene. Nu știu unde se sfârșesc uh, interesele financiare și de unde încep chestiunile de, legate de putere și ținerea puterii. încurajarea raportării uh, trebuie să fie făcută cu precauții. Uh, sigur, uh, unii sunt uh, uh, reținuți uh, în a face astfel de informări. Nu este neapărat ceva rău, dar sunt lucruri care trebuie bine uh, punctate. Și un ultim punct, e o întrebare de fapt. Unde se termină uh, denunțul și unde începe uh, încălcarea încrederii? Cred că e o chestiune care trebuie abordată. Președinta, mulțumesc. Mercedes Breso. Grazie, președinte. Mulțumesc, uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi cer scuze, dar uh, raportorul nostru din umbra, care este Ramon, și după cum vedeți și din documentația pe care ați primit-o, am făcut deja câteva comunicări, dânsul credea că trebuie să fie aici în această după-amiază, dar a pregătit totuși o notă pe care noi o să vă transmitem, desigur, și uh, către raportor. Această scrisoare arată că dânsul este în favoarea acestui raport principal, dar și în favoarea avizului din partea comisiei noastre și pune problema raport, relației dintre instituțiile europene și statele membre atunci când se semnalează neregularități sau fraude când acestea au de a face cu uh, probleme financiare. Aș vrea să subliniez însă ceea ce a mai uh, subliniat și colegul nostru Gheorghe Schöpflin și anume că riscul de a avea denunțări incorrecte, care țin mai degrabă de bătălii interne, de putere um, interne unei țări, de exemplu, mai degrabă decât um, au legătură cu realități de fraude în uh, anumite domenii, este o problemă reală. Și de aceea eu cred că ideea de a evalua posibilitatea de a crea un birou ad hoc care să evalueze veridicitatea uh, și contextul acestei denunțări, dar în același timp să țină cont de posibile elemente de difăimare, este poate o, o variantă posibilitate. Nu trebuie să protejăm pe oricine, trebuie să încercăm să vedem și cine uh, nu își face datoria cum trebuie și nu semnalează fapte reale care pot fi documentate. Trebuie să avem grijă, deci, că există totuși defăimarea și delațiunea care, într-adevăr, uh, este o problemă aici, așa cum a spus și domnul Șöpflin. Protecția persoanelor care au uh, acționat corect este foarte importantă, dar trebuie să nu uităm de această latură care e o problemă reală. Fiind dat că este o problemă atât de delicată, Trebuie să discutăm foarte mult și despre Comisia Libe, despre felul în care ea trebuie să protejeze drepturile persoanelor care ar putea să fie difăimate sau instituțiile care pot fi de asemenea calomniate. Probabil că e bine să încercăm să ne gândim cu colegii noștri, cu instituția noastră și birourile noastre, cum se poate ține cont de aceste două aspecte. În primul rând, cum se poate să primim informații, cum putem să protejăm în același timp uh, discreția și, uh, cum să spunem, uh, anonimitatea persoanelor care fac aceste, care acționează și în același timp cum reușim să filtrăm persoanele care acționează numai în defăimare și care uh, nu au un interes uh, pozitiv. E foarte delicat și s-ar putea ca în entuziasmul de a proteja și de a avea mm, foarte multe posibilități de a studia problema asta, să um, ne scape acest element. E important să încercăm să nu trecem uh, pe lângă problema aceasta, chiar dacă avem de descoperit fraude foarte mari financiare sau informatice să nu lăsăm deoparte mecanismul de delațiunii, care este o problemă, mai ales în țările cu trecut uh, dictatorial și nu trebuie să avem încredere prea repede în oricine. Trebuie să ținem cont așadar de protecția drepturilor persoanelor și la dreptul persoanelor de a nu fi defăimate și trebuie să fim informați cât se poate de repede a acuzațiile făcute. Thank you very much. Anybody... Mulțumesc. Dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, Mortan dorește să reacționeze. Mulțumesc pentru aceste contribuții. Uh, dat fiind termenul foarte uh, scurt, uh, apreciez acest tur de opinii în ceea ce, în ceea ce privește cele spuse de Mercedes. Toată lumea se gândește la acest lucru. Pe de o parte, protecția denunțătorilor, pe de altă parte, protecția și prezumția de uh, nevinovăție și unde trebuie uh, să fie linia de demarcație dintre uh, cele două Sigur, e vorba de o faptă penală să raportezi lucruri neadevărate despre cineva. Acest lucru trebuie evidențiat foarte clar. Există un soi de autocontrol, de mecanism de control. În ceea ce privește crearea unui structuri pentru a valida acest lucru, nu știu dacă acest lucru poate fi tratat la OLAF Uh, cred că ar fi mult mai bine acolo decât în altă parte. Însă domnul de Jong uh, se va gândi acest lucru, se va discuta acest lucru în cadrul Comisiei uh, Libe și la Comisia de Control Bugetar și în alte structuri. În esență, în ceea ce privește lipsa de claritate, Mă scuz, domnule Corbett, uh, cele două puncte sunt uh, cât se poate de pertinente și uh, mă voi asigura ca la amendamente să numim instituțiile care nu au preluat aceste reguli și cererea ombudsmanului că despre acesta este din raportul anual. Deci este clar unde găsim lucrurile la care ați făcut referire. Deci uh, vom clarifica aceste lucruri. Apoi, această temă mai mult uh, filozofică, uh, mai puțin politică, nu va fi tranșată de noi, dar oricum o vom supune atenție. Vă mulțumesc. Vreau să vă reamintesc că în uh, Comisia Tax problema denunțătorilor uh, a fost discutată uh, în profunzime în ultimii doi ani și există poziții adoptate de Parlament prin rapoartele celor două comisii. Acum termenul de depunere a amendamentelor este 5 octombrie la ora 6, deci 5 octombrie la ora 18, deci 5 octombrie, ora 18 și atunci vom putea să votăm în a doua întâlnire a Comisiei pe 20 octombrie, iar în Comisia Cont votul final are loc pe 8 noiembrie, deci nu putem uh, să prelungim termenul uh, amendamentelor pentru că atunci nu suntem uh, pregătiți pentru votul final în uh, Comisia Cont. Deci încheiem acest punct de pe ordinea de zi și am intenția care nu e tocmai bună pentru că mai avem jumătate de oră uh, până când vine domnul Rangel. Domnul Iadovski uh, este uh, gata să își facă prezentarea. Ehm, acum ehm, sunteți de acord eh, să discutăm eh, raportul domnului Iazdovski acum. Mulțumesc, eh, doamna președinte, mulțumesc, dragi colegi. Este vorba de avizul uh, privind programul Europa Cetățenilor. Eh, e un aviz pe care îl pregătim pentru Comisia pentru Cultură și Educație. Am uh, formulat mai multe recomandări pentru viitor. Am dorit să sporim uh, participarea la acest program Am dorit ca obiectivele anuale să fie foarte clare în acest uh, program Europa Cetățenilor. Ne-am dorit să existe mai multă deschidere, mai multe puncte de contact uh, naționale și o mai bună promovare a programului Europa uh, pentru cetățeni în mass media statelor membre. Ne-am dorit să încurajăm mass media să promoveze acest program. În cele din urmă, avizul meu sugerează un schimb de experiențe între programul acesta, Europa pentru cetățeni, și uh, Erasmus, de asemenea și uh, Creative Europe. De asemenea, am sugerat un schimb de bune practici și experiență între programul nostru și uh, inițiativa cetățenilor. Pentru că ambele programe vizează o mai bună participare a cetățenilor. Apoi, uh, o altă recomandare vizează proiectele care sunt respinse. Organismele care decid uh, asupra acceptării anumitor programe, e bine, dacă aceste organisme decid să respingă un program, această respingere trebuie explicată foarte clar celor interesați. Pentru că asta uh, va face ca tot programul să fie unul pe care să ne putem baza mai bine. În cele din urmă sugerez și deschiderea acestui uh, program pentru statele solicitante, uh, statele care doresc să adere la Uniunea Europeană. Vrem să includem mai întâi ONG-urile din aceste state. Cam atât. Acesta este conținutul avizului uh, nostru. Firește însă, comisia responsabilă pe fond este Comisia pentru Cultură și Educație. Sugestiile noastre ar trebui să fie legate de mandatul nostru, firește. Și eu așa am gândit acest aviz. Mulțumesc. Doamna președinte, dorește cineva să comenteze în numele raportorilor din umbră care nu se află aici? Constanțele Grip, PP sau din nou în nume propriu? Da, în nume propriu. Aș dori să-i mulțumesc domnului Uiașdovski pentru această prezentare. Am de făcut un comentariu fundamental pe care aș putea să-l formulez ca și întrebare. Oare acest proiect se gândește la promovarea uh, cetățeniei ca atare? Pentru că există scepticism pe scară largă în legătură cu un astfel de concept, dacă chiar există cetățenia europeană. Mă confrunt cu această um, chestiune în propria mea uh, circumscripție uh, în Ungaria toți îmi spun, noi suntem cetățeni maghiari. Ce înseamnă, practic, cetățenia europeană? Nu e ceva uh, foarte concret, la fel ca și munca noastră în legătură cu roamingul, care este clar uh, o muncă europeană, identificată ca atare. În ceea ce privește cetățenia, lucrurile nu sunt la fel de clare. Aș dori să mai spun ceva în legătură cu extinderea acestui proiect la statele candidate. Uh, N-aș include numai ONG-ul, însă asta se referă la un cu totul și cu totul alt aspect. Apoi, uh, în ceea ce spuneați în legătură cu Erasmus, cred că toată lumea este de acord că Erasmus este uh, poate una dintre poveștile cu cel mai mult succes uh, în Uniunea Europeană. Din ceea ce citesc însă în Regatul Unit, înțeleg că Regatul Unit ar putea fi exclus din Erasmus Mii de studenți au reușit să plece în străinătate grație acestui uh, uh, proiect. Poate e bine să prezentăm așadar um, lucrurile cu mai multă claritate și în legătură cu acest uh, aspect. În ce privește cetățenia europeană, sigur, eu susțin acest concept, sunt și raportor pe acest subiect, însă deocamdată trebuie spus că uh, E un proiect adormit, iar Comisia nu prea vrea să facă ceva, să-l trezească. Poate e un subiect care trebuie abordat la o altă întâlnire atunci când vom uh, reuși până la urmă să uh, îl aducem din nou în sânul acestei comisii pe domnul vicepreședinte Timmermans, ceea ce ar fi minunat. Acestea sunt uh, gândurile mele și cred că, în general, uh, nu vreau să pun nimic sub semnul întrebării, dar în anumite domenii, mai ales în legătură cu cetățenia, uh, Poate am mai putea include și alte argumente. Mulțumesc! Mulțumim, George, foarte mult! Mercedes uh, va vorbi în numele socialiștilor. Mulțumesc și eu vreau să-mi cer scuze pentru că toate aceste schimbări de agenda sunt uh, o problemă, într-adevăr, dar și poate din cauza unor neatenții din partea raportorilor din umbră au creat într-adevăr aceste dificultăți pe care le avem acum. Și eu aș dori să intervin în nume personal, pentru că, spre deosebire de cazul dinainte, nu am o notă din partea raportoarei noastre din umbră. Două lucruri vreau să subliniez. Eu uh, sunt, spre deosebire de alți colegi convinsă că există și se creează în momentul de față o cetățenie europeană. Desigur, ea diferă de la țară la țară și depinde și de gradul de interes și de cunoștință pe care îl au cetățenii de, despre instituțiile europene. Însă, printre persoanele care își dau o steneală să analizeze ce se întâmplă în Uniunea Europeană, eu cred că sentimentul de cetățenie este un fapt. Acum uh, două seri am fost la un eveniment care era organizat de ambasadorul Elveției, în mod paradoxal, care uh, a explicat cum uh, el, venind din Japonia, simțea extrem de puternic apartenența sa europeană și țara sa se simțea extrem de legată de Uniunea Europeană și de Europa, chiar dacă nu face parte din UE. Acesta ca să subliniez simțul acesta de apartenență, de cetățenie, uh, care devine vizibil pentru cetățenii care fac parte din programe cum ar fi Erasmus sau cetățeni care din motive de uh, profesionale sunt, uh, lucrează sau merg în altă parte a Europei. Prezența concretă a unei persoane în altă țară și chiar în afara Uniunii Europene face să reiasă mai bine aceste uh, tresături uh, comune ale Europei, că avem reguli comune, avem instituții comune și în domeniul mediului, și în domeniul economic, dar și în domeniul protecției drepturilor, un lucru foarte important din Uniunea Europeană, acest sentiment care din ce în ce mai mult uh, este prezent printre persoanele din Europa și se simte foarte mult și la tineri. Avem mai multe inițiative care subliniază posibilitatea aceasta. Vreau să le subliniez de altfel. Avem inițiative precum cele care s-au creat în cadrul Convenției Europene pentru Tineri, inițiative și asociații, școli, rețele de școli fac uh, eforturi pentru ca cetățenii tineri să cunoască drepturile în Uniunea Europeană și să cunoască Uniunea, dreptul la libera circulație, avantajele pe care le oferă și Mișcările acestea oferă o posibilitate de identificare cu cetățenia europeană. Deci dacă pot să fac o sugestie la inițiativele care nu au legătură cu inițiativa cetățenilor, pentru că aceea este o inițiativă legislativă. Noi aici vorbim de activități care tind să favorizeze cunoașterea drepturilor proprii, apartenenței la Uniunea Europeană, și toate motivele pozitive care justifică existența Uniunii. Și apoi, bineînțeles, evaluarea critică, pentru că spuneam că unele lucruri nu funcționează și că trebuie să îți dai seama de ele, să reușești să vrei să le schimbi. Selectarea proiectelor trebuie să ține cont de dimensiunea publicului implicat și de tipologia persoanelor implicate. Bineînțeles că Europa este un proiect mai ales pentru tineri, uh, pentru generațiile tinere și proiectele care sunt create de rețele de, de școli, de organizații de tineret, ar trebui să aibă prioritate. Mai ales tinerii sunt cei care trebuie să se gândească la propria participare la proiect și să se gândească la implicarea lor în proiectul viitor – pe care reprezintă Europa. Și trebuie să favorizăm nu numai spiritul cunoașterii, trebuie să fie nu numai un program de cultură, ci un program de dezvoltare a spiritului critic. Așa cum uh, avem ocazia acum cu raportul uh, domnului Ujadovski, avem multe lucruri uh, în comun, dar unele diferite, desigur, nu toată lumea este de acord că spiritul federal trebuie să existe la toate nivelurile în Uniunea Europeană. Ideea de apartenență la o comunitate nu trebuie să fie în contradicție cu semțul de apartenență la o comunitate mai mare, cum ar fi comunitățile teritoriale, regionale sau altele de, alte decupări. Însă conștiința că aceste apartenențe sunt multiple în Europa și în lume este sunt foarte importantă. Sunt de asemenea de acord și o să avem ocazia să ne exprimăm părerea aceasta în amendamente. Sunt de acord cu faptul că e foarte important ca proiectele de care vorbim să se poată extinde și către țările candidate sau către țările care au acorduri de asociere cu UE. Tocmai pentru că este foarte important ca dialogul să depășească frontierele Uniunii și printr-o întâlnire între cetățeni, mai ales între cetățeni tineri din Uniunea Europeană și din alte țări, să se poată schimba lucrurile, să se poată aprecia tocmai uh, ideea Uniunii Europene, sensul acestui proiect de foarte multe ori când vezi situația altora, îți apreciezi propria situație. Deci și ultimul punct, punctul 6 din uh, ceea ce ați sugerat dumneavoastră, mi se pare foarte interesant. Vă mulțumesc oricum pentru aviz și um, probabil că vom trimite și câteva note din partea raportoarei noastre din umbră. Thank you very much. I think these very useful um, Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste comentarii, Mercedes. Mai dorește și altcineva să intervină? În numele de nu e nimeni, în numele GUE nu e nimeni. Verzi nu au numit un raportor. Max, nu vrei să iei cuvântul? Nu vorbesc uh, pentru grup, cu siguranță nu, pentru că grupul are o atitudine mai bună față de acest program decât mine. Eu sunt puțin sceptic. Nu știu dacă acest program merită să fie cheltuiți niște bani pentru el, nu știu dacă este foarte eficient, nu știu în ce măsură nu este cumva vreun element de propagandă Asta nu e însă una dintre prioritățile mele. Observ doar că există o diferență de accent între aviz și programul ca atare. Asta mie mi se pare foarte interesant. Mulțumesc. Mulțumesc, nu mai sunt comentarii. Prin urmare, aș dori să rog pe domnul Uliadovski să încheie discuția. Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc pentru aceste comentarii. Mă voi referi mai întâi la ultimul. Adică dacă nu există vreun risc ca acest program să uh, se folosească doar pentru propagandă. Avizul pe care tocmai l-am prezentat încearcă să minimizeze acest risc, pentru că cerem mai multe lămuriri ale obiectivelor, vrem o mai mare deschidere și o mai mare transparență a acestui program. Însă, evaluarea mea cu privire la acest program este pozitivă. Am formulat avizul astfel încât să putem să avem uh, noi oportunități de a mai dezvolta obiectivele acestui program. Am luat notă de comentariile doamnei Brezo și a domnului Șeplin și uh, sunt uh, gata să introduc uh, anumite teme care uh, vizează tânăra generație ca destinatar principal al acestui uh, program și, de asemenea, aș vrea să amintesc uh, schimbul de experiențe, schimbul de contacte, mai ales în ceea ce privește pe tineri. Cât privește cetățenia europeană la care s-a referit domnul Sheplin, pot să spun că nu e unul și același uh, lucru cu ceea ce vorbim noi uh, aici. Identitatea europeană e ceva absolut uh, evident. Impresia pe care a avut-o ambasadorul elvețian este una poate obișnuită, dar noi avem de face cu instrumente separate, precum uh, inițiativa cetățenilor europeni. Cred că ar fi bine ca aceste instrumente să devină reale, să le facem să funcționeze. De aceea mi-aș dori să creăm legături uh, pentru a stimula cooperarea între programul Europa pentru cetățeni și inițiativa cetățenilor europeni. Chiar dacă nu sunt amendamente scrise, voi încerca să integrez aceste sugestii exprimate de doamna Breslo și de domnul Șeplin. Doamna președinte, aș dori să vă informez că termenul de înaintare a amendamentelor este data de 11 uh, octombrie la ora 18. Apoi vom vota în uh, noiembrie pe 8 la ședința noastră de atunci. Domnul uh, Rangel se pare că vine, e pe drum. Prin urmare, nu luăm uh, o pauză în lucrările noastre. Poate cineva să ne distreze până îl așteptăm pe domnul Rangel, pentru că suntem uh, undeva într-un fund de clădire. Îl așteptăm, deci, pe domnul uh, Rangel. Thank you. colleagues, we can continue the meeting because we have the next rapporteur with us. Stimați colegi, putem continua ședința. Raportorul este acum alături de noi. Însă am uh, anumite nelămuriri legate de acest raport al domnului Ujadovski. În 2006 Richard, poate ne clarifici tu situația. A existat o decizie comună a Consiliului și a Parlamentului iar apoi, în 2014, într-un regulament al Consiliului doar se extinde acest program. Parlamentul a făcut parte din acest uh, uh, proiect. Mă gândesc, oare n-ar trebui să uh, menționăm și acest subiect în aviz? Oare cum stau de fapt lucrurile? Care este temeiul juridic și așa mai departe? Cred că trebuie să analizăm și acest aspect. Practic, acum am încheiat cu totul acest uh, punct. Acum trecem la implementarea dispozițiilor tratatului cu privire la parlamentele naționale, raportul lui Paul Rangel. Și uh, doar o vorbă la început din partea mea. A existat o schimbare a procedurilor și a cadrului pentru uh, rapoartele de uh, implementare. Iar acum uh, toate nivelurile uh, autorității din Parlamentul European uh, încurajează o discuție legată de aceste schimbări. De fiecare dată când au existat schimbări, AFCO a propus extinderea domeniului de uh, aplicare al raportului de implementare pentru a include posibilitatea de a avea uh, și uh, rapoartele care țin de implementarea tratatelor. Asta nu se putea face anterior. Așadar, AFCO are acum posibilitatea de a discuta și aceste uh, rapoarte de implementare pentru dispozițiile tratatelor. Vă încurajăm, mai ales prin intermediul coordonatorilor, să uh, încercăm să uh, organizăm mai uh, multe asemenea rapoarte. Trebuie văzut cum sunt puse în aplicare tratatele, pentru că e un subiect care ar putea interesa comisia noastră. Acum, în ceea ce privește parlamentele naționale și uh, raportul de implementare al Paolo Rangel, dau cuvântul raportorului. Paolo. Mulțumesc, uh, doamnă uh, președinte. Vă mulțumesc pentru uh, aceste cuvinte de introducere. Oricum, până la urmă trebuie să ne gândim la implementare ca fiind o evaluare a status quo-ului pe care îl avem. To see what we... E foarte important să vedem ce putem să facem nu numai în cadrul tratatelor actuale, ci și pe viitor. Eu cred că consensul este evident. După tratatul de la Lisabona, parlamentele naționale sunt mult mai prezente acum și mult mai importante în viața europeană și în viața instituțiilor europene. Dar uh, nu numai din uh, motive foarte întemeiate, ci și pentru că realitatea este cum este, ele sunt uh, cam critice, n-aș spune chiar sceptice, dar au dubii despre cadrul instituțiilor europene, despre cadrul instituțional în general, uh, un lucru pe care eu, ca academician, l-am numit mai degrabă o gelozie constituțională sau instituțională. Tratatul de la Lisabona a creat așteptarea ca să se legitime, să și ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale să colaboreze în legitimare. Nu erau prevăzute ca două foruri în concurență, în niciun caz, dar erau uh, convergente în uh, ideea că forul uh, executiv al Uniunii și Consiliul European care uh, care are o agendă politică um, proprie și care determină foarte multe lucruri, așadar că acestea să um, poată colabora fiecare la nivelul său, parlamentele naționale la nivelul lor și că vor putea controla um, acest for executiv și forurile politice. Însă, Adevărul este că mai ales când uh, aveți experiență la forumul COZAC, vom vedea, veți vedea foarte repede că foarte mulți membri în Parlamentul European se uită la Parlamentul, uh, Parlamentul Național, se uită la Parlamentul European ca la un competitor. Ceea ce mă îngrijorează, pentru că nu aceasta era intenția tratatului de la Lisabona, intenția reală, și este o abordare greșită la lupta pe care noi o purtăm pentru a da mai multă legitimitate și mai multă democrație instituțiilor europene. Acestea sunt însă faptele, nu avem ce să facem. Naționalismul este și el uh, foarte în floare în uh, multe state membre, iar regula și retorica unor parlamente naționale este foarte puternică de multe ori. Aș spune deci că imaginea politică pe care o avem de analizat este aceasta, nu este neapărat um, background-ul nostru politic, constituțional, nu e neapărat obiectul raportului meu, dar cred că totuși trebuie să nu uităm de aceste, acești parametri și apoi să încercăm să stabilim niște linii directoare pentru viitor. Acestea sunt remarcile mele preliminare. Nu vreau să iau prea mult timp cuvântul astăzi, pentru că cred că e mai important să facem un brainstorming și să colectăm idei de la dumneavoastră astfel încât fiecare să aibă posibilitatea să își spună ideile, idei care ar putea să fie de folos pentru munca mea din următoarele luni. Vom uh, încerca să încadrăm activitatea de informare și de stabilire a situației Vom încerca să o încadrăm. Deci, vrem să vedem care este situația concret, care este gradul de implementare a tratatului de la mm, Lisabona cu obiectivele sale ambițioase. Este foarte important să stabilim cadrul acesta. Trebuie să ne consultăm cu parlamentele naționale, trebuie să ne consultăm cu experți, trebuie să vedem statistici pentru ca să evaluăm situația exactă a diferitelor mecanisme și instrumente care erau disponibile după tratatul de la Lisabona și mai ales uh, în protocolul numărul 1 și 2. Desigur, aș spune după aceea că întărirea puterilor și competențelor în capacitatea de intervenție, mai ales a parlamentelor naționale, ar putea să ne aducă, sau am putea chiar spune că ne-a adus deja, o dificultate anume de diferențiere între competența Uniunii și competența statelor membre. Și este foarte clar că anumite parlamente naționale își doresc să aibă mai multe de spus, să intervină în aspecte care ar trebui să rămână la nivel european în conformitate cu tratatul de la Lisabona mai ales în ceea ce privește separarea puterilor între statele membre și Uniunea Europeană, avem multe interferențe aici. E foarte important aici însă să avem o abordare mai completă față de noțiunea de subsidiaritate și proporționalitate. Cum am putea noi, și când spun noi, mă refer la Parlamentul European, Parlamentele Naționale și la Comisia Europeană, cum putem noi să interpretăm, de fapt, conceptul subsidiarității și conceptul proporționalității în momentele în care au fost relevante? Dacă răspundem la întrebarea aceasta, vom putea avea o idee mai clară a liniei pe care trebuie să o trasăm între competențele statelor membre și ale Uniunii Europene. Mi se pare foarte important. Aș spune, deci, că e vorba de o chestiune substanțială, de, de conținut. Bineînțeles că problema este legată foarte strâns de procedurile cartonașelor galbene și portocalii. Cât de des au fost folosite aceste prerogative de către parlamentele naționale? În ce subiecte au fost folosite ele și cum a funcționat? Sunt întrebările de pus. Eu am o experiență destul de mare în colaborarea cu parlamentele naționale, pentru că am fost uh, vicepreședintele grupului PPE pentru relația cu parlamentele naționale. I-am cunoscut uh, pe toți reprezentanții PPE în parlamentele naționale. Și o idee pe care o am și vreau să confirm cu cei care studiază situația la fața locului este că um, aceste cartonașe galbene și portocalii nu funcționează bine pentru că avem o procedură care durează numai 8 luni, 8 uh, săptămâni, îmi cer scuze, și trebuie să vedem dacă este cu adevărat o soluție bună. Iar comunicarea între parlamentele naționale este și ea foarte dificilă. Sunt așadar pentru o evaluare foarte bună a ceea ce a felului în care a funcționat până acum procedura, și după ce descoperim care este noțiunea de subsidiaritate și de proporționalitate care domină în general um, starea de spirit a parlamentelor naționale, trebuie să încercăm să vedem și cum putem îmbunătăți folosirea acestor instrumente. Sunt instrumente esențiale pentru parlamentele naționale care chiar pot da puterea uh, în mâna parlamentelor naționale pe care a dorit-o tratatul de la Lisabona. Și noi vrem ca să se facă efortul acesta din partea Parlamentului European pentru a accepta, lua la cunoștință și stimula competența uh, aceasta în parlamentele naționale. Eu cred că am putea, la nivel european, să creăm un mecanism care să ne ofere ceva stabilitate în comunicarea între parlamentele naționale. Câteodată vedem că parlamentele naționale sunt foarte interesate în comunicarea interparlamentară, dar care nu reușesc să o canalizeze astfel încât să fie proactivă, trebuie să creăm de aceea un mecanism în care ele să poată interacționa, să creăm o capacitate de comunicare mult mai bună și mai eficientă. Eu zic că ar fi foarte important să reușim așa ceva. Iar apoi, Trebuie să avem un dialog între parlamentele naționale și Parlamentul European și trebuie să nu se transforme într-un fel de competiție între parlamentele naționale care critică foarte dur Parlamentul European și instituțiile europene și, de fapt, colaborarea nu merge. Există o concurență, după cum spuneam, între parlamentele naționale în a vedea care Parlament este mai critic, în, după părerea lor. Eu nu cred că COSAC-ul e un forum bun pentru interacțiunea de care vorbeam. Vedem foarte multe, mulți membri ai parlamentelor naționale care au părerea lor proprie, părerea critică despre Uniunea Europeană, dar care rămân raționali când sunt uh, aici, la Parlamentul European. Dar în afară, când uh, sunt în țară, fiecare dintre parlamente dorește să arate că este și mai pro-național decât celălalt al vecinului. Și mi se pare păcat probabil că aceste noi capacități ale parlamentelor naționale nu au fost bine definite și poate ar trebui să reconsiderăm uh, cadrul existent. Trebuie să revizuim așadar formele, formele de comunicare și dialogul structural care există pentru ca să tot folosim jargonul european pentru a avea o bună colaborare între Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Iată deci întrebările clasice <clears throat> și ele vor uh, depinde și raportul meu va depinde de felul în care vom crea un mecanism, de felul în care vom analiza informațiile, datele. Poate că unele idei pe care le am acum le voi schimba când voi vedea statisticile, când voi vedea cerințele din partea parlamentelor naționale. Sunt foarte deschis la revizuirea propriului raport și să-mi schimb prejudecățile dacă este cazul. Dar mai sunt și alte subiecte noi pe care eu zic că ar trebui să le considerăm. Deci, avem o moștenire bună de la raportul Brock, de la raportul Carlo Casini. Suntem, deci, pe aceeași linie în ceea ce privește preocupările noastre și uh, eu zic că sunt anumite realități noi pe care trebuie să le abordăm într-un raport ca acesta. Primul lucru care este foarte important pentru mine este inspirat. De situația în care se găsește Portugalia acum Vorbesc de partea economică și de semestrul uh, european. Eu cred că semestrul european este o cheie în care putem avea o cooperare foarte bună între instituțiile europene și parlamentele naționale. Ceea ce vedem în discursul național, în opinia publică națională, este că foarte mulți membri în parlamentele naționale spun că după semestrul uh, european și introducerea sa, parlamentele naționale și-au pierdut capacitatea bugetară. Și noi știm că, de fapt, capacitatea bugetară este o competență cheie a parlamentelor uh, naționale încă din evul mediu. Parlamentul britanic sau uh, curțile sau corteș în parlamentele naționale sau etaje Nero din Franța sau altele cu alte denumiri din Europa Centrală sau de Est. Competența bugetară, competența fiscală, mai precis, uh, stabilirea de taxe, stabilirea de impozite și um, mișcarea, schimbarea acestora este competență națională. Este o competență chiar foarte tradițională a parlamentelor naționale. Iar ideea mea acum, în legătură cu situația semestrului european, este că un număr foarte mare de parlamente naționale și-au găsit un aranjament intern pentru a-și adapta capacitatea bugetară la semestrul european și spun că au fost expropriați de competența bugetară. Nu este adevărat. Și trebuie să prezinte documente, e adevărat, în anumite stadii la Comisia Europeană, dar aceste documente ar putea să fie precedate de o dezbatere chiar în cadrul Parlamentelor Naționale. Deci acestea nu vor avea poate aceleași competențe pe care le-au avut înainte, mai ales în cazul uh, membrilor eurozonei, dar vor avea cu siguranță o competență mult mai extinsă, mai diversă decât cea pe care o pretind că o au acum. Dar, desigur, aceasta depinde de procedura bugetară pe care au implementat-o, pentru că ei trebuie să schimbe procedura bugetară, trebuie să înceapă mult mai devreme uh, și e nevoie de un trimestru național înainte de semestrul european, dacă aș putea să o spun așa. Eu cred că ar trebui să vorbim despre aceasta, pentru că este, într-adevăr, măduva parlamentelor naționale în competența lor. Și a doua idee pe care am auzit-o când am discutat-o și intern cu staful nostru, de exemplu, cu Bernd Lange de la INTA, care a scris chiar o scrisoare despre subiect. Avem acordul CETA cu Canada, acordul de liber schimb, și avem o problemă, de exemplu, în legătură cu competența Uniunii. Să vedem dacă acest acord de liber schimb ar trebui să fie o putere exclusivă a Uniunii sau dacă sunt acorduri mixte, așa cum pretinde uh, Comisia, că este CETA-ul, și atunci aceasta ar implica o putere partajată între parlamentele naționale și Parlamentul European. Cred că trebuie să analizăm situația. Cred că suntem într-o poziție riscantă pentru că pericolul este să golim, să transformăm acordurile de liber schimb sau acordurile și clauzele în acordurile comerciale care acordau puterea exclusivă instituțiilor europene într-o fel de capsulă goală. Acesta este riscul. Deci golirea de conținut a acordurilor uh, de care vorbim. Și cred că dacă ne gândim că fiecare acord de liber schimb are un domeniu care trebuie votat în parlamentele naționale, atunci acesta este încheierea competenței comerciale a Uniunii. Este foarte clar pentru mine că avem acest pericol și e foarte interesant uh, că președintele INTA Bernd Lange a vorbit despre acest subiect ca fiind unul important care trebuie să facă parte din evaluarea noastră, dar uh, această îngrijorare fusese deja exprimată în scrisori pe care le-am schimbat cu colaboratorii noștri. Ceea ce vreau să zic este că, sunt două noi idei care trebuie considerate, semestrul european și acordurile de liber schimb și competența Uniunii în domeniul comercial. Acestea sunt chestiuni care trebuie neapărat discutate atunci când vorbim de un raport ca acesta de implementare. Cred că am vorbit prea mult și uh, o să dau oportunitatea celorlalți colegi să mă contrazică eventual în această discuție pentru ca să purtăm o discuție fructuoasă. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Mercedes? <laughs> Am uitat, iertați-mă că nu avem raportor din umbră. Că nu avem coleg din raportor din umbră și vorbesc pentru raportoarea noastră, doamna Berez, care nu este aici. Dar nu am un text. Vreau să mulțumesc oricum domnului Rangel pentru că a prezentat a prezentat un subiect foarte important pentru Parlamentul European, este evident în evoluția sistemelor instituționale. Este clar că parlamentele au pierdut din putere față de guverne, peste tot. Și aceasta are consecințe, bineînțeles, în relația noastră cu parlamentele naționale pentru că parlamentele sunt în căutare de poziție, se află într-o poziție de apărare pentru ca să-și păzească de prerogativele care sunt în scădere în cadrul uh, țărilor și sunt într-o poziție de apărare și de competiție față de Parlamentul European, pe defensivă. Instrumentele pe care le menționează raportul sunt cele existente în tratat, Dar probabil că în discuția din raportul Ferhofstadt sau uh, pe baza raportului Ferhofstadt sau alte elemente pe care le vom discuta, vom putea să mai uh, găsim uh, îmbunătățiri posibile ale instrumentelor pe care le avem în colaborarea cu parlamentele naționale, în legătură cu instrumentele actuale. Fiind dat că am avut ocazia să fiu președinte a COR-ului, știu exact cât de important este apărarea principiului de subsidiaritate și știu că și Curtea de Justiție intervine în cazul în care acesta este încălcat. Este foarte dificil, așadar, având această cunoștință, să impui o propunere legislativă a Uniunii Europene pentru că violează principiul sau încalcă principiul de subsidiaritate. Comisia trebuie să facă propuneri foarte atentă și se pregătește în momentul de față, de fapt, să-și îmbunătățească propunerea despre neîncălcarea tratatului. Este de aceea, de, de aceea foarte dificil. Procedura actuală e greoaie. Folosirea cartonașului al galben, uh, este dificil din cauza termenilor, din cauza multor altor aspecte pe care le-ați menționat și, de fapt, spațiul real, juridic vorbind, uh, pentru că Parlamentul e o adunare legislativă, nu? Deci spațiul juridic la dispoziție cu adevărat uh, pentru parlamentele naționale pentru a ataca Uniunea Europeană în încălcarea principiului de subsidiaritate este foarte mic. Marja de manevră, așadar, e mică. Va trebui să ne gândim, deci, chiar cu tratatele în față, dacă în interiorul tratatelor nu am putea să nu mergem neapărat pe calea criticilor și obiecțiilor formale de încălcare a tratatului, ci mai degrabă pe ajustări de substanță, de conținut în ceea ce s-a propus. Până la urmă, aceasta este ceea ce ne-au cerut parlamentele, ne-au cerut ca ipoteza, posibilitatea care a fost discutată a green cardului să să meargă în direcția unei cooperări mai strânse. Noi ne aflăm într-o situație paradoxală. Uniunea Europeană este formată din instituțiile principale care, la care participă guvernele, Consiliul, Consiliul European, care reprezintă în mare parte executivul, iar Parlamentul, care reprezintă cetățenii, mai avem și două comitete care reprezintă instituțiile regionale, locale și lumea afacerilor de economi, lumea economică și socială. Și deci nu există un loc de fapt de reprezentare a parlamentelor naționale. Nicio instituție nu le reprezintă cu adevărat. Deci o idee în evoluția arhitecturii instituționale ar putea să meargă în direcția pe care um, am mai auzit-o și anume că Consiliul și Consiliul European sunt de fapt o dublură a guvernelor, nu este nevoie de două reprezentări. Nu e nevoie eventual de un parlament care reprezintă instituțiile democratice, legislative ale statelor, ale guvernelor, uh, care au așadar funcții diferite. Ce anume spune cineva de lângă, fără microfon, consiliile reprezintă guvernele, da. Este o temă importantă. Așa cum uh, aminteau uh, colegii, nu avem o altă opțiune momentan. Uh, din cauza tratatelor. Însă, având în vedere acum uh, raportul pe care îl discutăm, mi se pare corectă observația pe care ați făcut-o. Funcționează mult mai bine relația cu conferințele interparlamentare pe teme mult mai concrete, nu pe teme generale, generice, ci pe teme concrete. Deci, dacă lucrăm foarte mult la o funcționare care nu e rea momentan uh, a Comisiei uh, Interparlamentare, dacă ne ocupăm de îmbunătățirea acesteia care se ocupă la rândul ei de semestrul european și de bugete, o să fie foarte util. Eu am participat de mai multe ori la, reuniunea de, la mai multe reuniuni Uniunea din 13 februarie, de exemplu, și acolo se discută politica economică, financiară a Uniunii și cred că este un punct foarte important. Mi se pare că s-a găsit deja o structurare mai bună în relația dintre parlamentele naționale și pe În acest context am putea sugera, de exemplu, o mai bună dotare legislativă a parlamentelor în discuția despre semestrul european, pentru ca să nu se ajungă numai la discuții, ci să se ajungă chiar cu fapte, cu acte normative concrete din partea parlamentelor naționale și care își exprimă opinia, nu numai opinia parlamentelor naționale care ar putea avea opinii diverse, ci o, o părere generală a parlamentelor care să-și, uh, să ia poziție pe anumite chestiuni uh, într-o manieră formalizată. În același timp, cred că am putea să dăm mai multă atenție, mai multă flexibilitate instrumentelor actuale. Aceasta e o chestiune pe care am încercat să o mai spunem în rapoarte anterioare, că s-ar putea accepta de facto o prelungire a celor șase săptămâni sau, de exemplu, dacă există o părere contrarie față de o prevedere din partea mai multor parlamente naționale care creează practic o majoritate la nivel european, să se poată accepta revizuirea prevederii. dincolo de problema încălcării principiului de subsidiaritate, care este o problemă aparte. Mi se pare că deja aceste două ar putea fi uh, șantiere posibile. Eu cred că comisia noastră AFCO, care are și a ocazii de întâlnire cu parlamentele naționale, ar putea să folosească propunerile care reies din raportul domnului Rangel pentru a discuta cu parlamentele naționale despre cum am putea organiza mai bine și cum am putea structura mai bine aceste momente care, de fapt, sunt deja prevăzute în tratat. Noi avem deja un cadru în care discutăm cu parlamentele naționale și am început deja o posibilă îmbunătățire a cadrului de colaborare și eu zic că am putea continua pe această linie și am putea să preluăm ideile chiar într-un raport viitor. Multe lucruri se vor regăsi și în raportul Ferhofstadt. În momentul de față nu mi se pare nimic uh, care să pună o problemă deosebită, deci am putea, de ce nu, să prevedem un raport care să înceapă să discute despre posibila îmbunătățire a instrumentelor instituționale. Thank you very much uh, for ECR. Mulțumesc pentru ECR domnului Voiașdovski. Mulțumesc, domnule Rangel, pentru introducerea pe care ați făcut-o și ipoteza de lucru că avem nevoie de mai multe cunoștințe pentru a hotărâ care este forma pe care trebuie să o ia acest raport. Domnul Rangel a vorbit despre invidia constituțională care există între instituțiile europene și parlamentele naționale, parlamentele statelor membre. Cred că esența este de a depăși această invidie constituțională. Și poate că cheia rezolvării crizei Uniunii Europene este încrederea reciprocă între instituțiile europene și instituțiile statelor membre. Naționalismul uh, pe care domnul uh, Rangel l-a evidențiat este periculos, dar și prea mult uh, centralism este un risc și sper că raportul va merge în uh, direcția refacerii cooperării și încrederii între instituțiile europene și între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Uh, două uh, zone trebuie menționate, menționate și de domnul Rangel o platformă pentru schimbul de informații între parlamentele naționale. Desigur, parlamentele naționale pot să o facă pe cont propriu. Există o serie de inițiative în această direcție, de pildă a avut loc o întâlnire uh, a parlamentelor uh, țărilor din grupul de la Visegrad. Însă ar fi o idee bună ca Parlamentul European să vină cu uh, o idee de astfel de, plat de platformă astfel încât uh, procedurile prevăzute în tratatul de la Lisabona să devină reale. Nimic nu erodează mai mult încrederea decât uh, proiectele care nu sunt uh, uh transpuse în fapt uh, ulterior. Acest lucru dăunează fiabilității instituțiilor europene, ceea ce se întâmplă cu uh, procedura cartonașului galben, de pildă. Obiecții bine întemeiate ale parlamentelor naționale nu sunt luate în considerare. De pildă, în cazul lucrătorilor uh, detașați, uh, am avut multe proteste din partea parlamentelor naționale fără niciun efect uh, Comisia Europeană își continuă lucrul la această directivă, fără să țină cont. Deci, uh, instrumentul uh, ar trebui să uh, aibă efecte benefice. Parlamentul European ar putea, de asemenea, să pună mai mult accent pe principiul subsidiarității în propria sa activitate. Unul dintre amendamentele la raportul domnului Corbett promovează o activitate intensificată a Parlamentului în domeniul subsidiarității. Până în prezent am avut uh, competența exclusivă a Comisiei Jurii, dar procedura va fi extinsă. Politicile uh, uh, grupurile politice vor putea să aplice acest principiu în munca lor. Apoi mai e problema comunicării, comunicarea între Uh, Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Aș sugera să mergem pe calea încrederii reciproce între Parlamentul Național și Parlamentele uh, Parlamentul European și Parlamentele Naționale și, de asemenea, să intensificăm mecanismele și să dezvoltăm mecanismele deja existente. Sper că vom putea organiza audieri publice cu participarea parlamentelor naționale. Poate vom organiza și niște conferințe. Acest lucru ne uh, va ajuta să dăm forma finală raportului. Președinta, mulțumesc. Din partea ALDE, nimeni din partea GUE? Da, vă rog. Domnul Șulț. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului raportor pentru o intrare într-o dezbatere care cred eu o să ne mai preocupe foarte multe săptămâni, foarte multe luni. Este o chestiune foarte complicată, este o provocare pentru noi și mă întreb acum de ce tocmai acum mai avem o discuție atât de aprofundată despre problema colaborării între Parlamentele Naționale și Parlamentul European pe ordinea de zi. Eu cred că în contextul situației foarte complicate, economice, sociale, în foarte multe state din Uniunea Europeană și deci din cauza unei situații complicate a UE în general, conștientizăm pentru prima dată cine decide ce, la ce nivel despre ceea ce se întâmplă în politica europeană. Și cred că cetățenii conștientizează foarte bine. Și se simt în nesiguranță, nu știu exact de fapt cum se iau deciziile. Iar cu tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare de mai de mult, este evident acum că statele membre s-au uh, hotărât să nu dea drumul la competențe în să, îmi cer scuze, să dea drumul la competențe la nivelul european, la nivel uh, unde trebuie luate decizii acum. Dar uh, există și o consecință, pentru că nu se știe exact cum, care este feedback-ul acestor decizii. Deci avem, de fapt, o dublă provocare în calitate de Parlament. Pe de o parte, trebuie să ne gândim foarte bine cum găsim o atmosferă constructivă, deschisă, în dialogul cu parlamentele naționale, și aici sunt de acord cu antevorbitorii mei, și cum discutăm și cu alți actori importanți în domeniul economic și social. Și a doua provocare, cum putem să readucem la inițial, ca să spun așa, decizia noastră pentru a da un feedback, pentru a ajunge de fapt la ceea ce vroiam să obținem. Și mă întreb aici dacă nu avem nevoie de alte structuri instituționale sau, după cum a zis doamna Breso, dacă n-ar trebui să ne uităm în oglindă pentru a vedea ce ne aduc aceste tratate. N-avem nevoie cumva de mecanisme care pot îndeplini mai bine aceste sarcini de care vorbim decât până acum? Și aici ajung la a treia idee pe care vreau să vă prezint. Nu este neapărat uh, nu este oare și sarcina guvernelor uh, naționale să implice mai bine parlamentele naționale la nivelul statelor? Dacă se întâlnește premierul cu ministrii pe un subiect, uh, ei sunt, pe sigur, reprezintă poziția guvernului, dar întrebarea este dacă poziția aceasta a guvernului reprezintă cu adevărat dezbaterea la nivelul societăților în statele membre și cum se va face poziționarea în Consiliu având în vedere această decuplare față de părerea populației. De fapt, reprezentarea executivă trebuie văzută și în contextul nereprezentării suficiente a parlamentelor la nivel european. Și cu siguranță aceasta este o mare, un mare dezechilibru, se creează lacune. Iar tema pe care a prezentat-o raportorul și la care trebuie cu toții să răspundem este, de fapt, cât de democratică dorim să fie poziția noastră și cum dorim să democratizăm legislația din punct de vedere al cetăț- a cetățenilor. Eu cred că domeniul comerțului arată foarte bine că, de fapt, consecința tratatelor comerciale care sunt încheiate la nivelul Uniunii Europene aduc uh, câteodată o realitate foarte dură în statele membre și, deci, uh, opinia publică a început să se ocupe exact de aceste consecințe. Mi se pare foarte bine, deci, să avem o dezbatere despre noua interpretare a articolelor din Tratatul de la Lisabona, în care s-a predat în mod evident politica comercială pe mâinile Uniunii. Iar sarcina noastră va fi cum recuplăm cu activitatea din statele membre ceea ce se face la nivelul UE. Iar acordul de la Singapore, care este verificat acum de Curtea de Justiție um, răspunde, de fapt, la întrebarea care sunt domeniile în care trebuie să se acționeze la nivel național și care sunt uh, domeniile în care este suficientă legislația UE. Dar și după sentință, dacă Uniunea Europeană va păstra competențe, trebuie să ne gândim cum readucem înapoi decizia luată la nivelul UE în statele membre. Deci, da, avem nevoie de mult mai multă cooperare, de mult mai mult schimb de informații cu parlamentele naționale și avem mai, nevoie de mai multe um, multă implicare, mai multe întâlniri cu ele, iar raportorii din umbră, de la noi, cel puțin doamna Spinelli, e foarte interesată de comunicarea pe această temă și vrea să continue colaborarea pe raport. Mulțumesc, Max Anderson. Thank you. I would... Mulțumesc. Vreau să încep prin a mulțumi eh, raportorului pentru o prezentare foarte interesantă. Una dintre marile probleme ale democrației eh, în Uniunea Europeană în ultimul timp a fost această mutație mm, extrem de marcată de putere de la parlamentele naționale către Parlamentul European. Atunci când uh, Uh, există această mutație, guvernele au posibilitatea să participe în deliberările Consiliului și acolo pot să influențeze lucrurile, însă parlamentele nu mai sunt uh, Uh, părerea parlamentelor naționale nu mai este luată în considerare atât de mult, pentru că lucrurile, de fapt, se hotărăsc în uh, Consiliu. Deci, uh, guvernele, practic, au fost eliberate de constrângerile competențelor parlamentare. Deci, se încearcă crearea unor nori puteri parlamentare pentru a uh, delimita competențele sau a limita competențele uh, Consiliului. Însă, oricum, în această luptă, uh, Parlamentele Naționale au pierdut. Ele nu colaborează, nu cooperează atât de mult pe cât ne-am dorit. Cum putem să reechilibrăm situația? Cred că propunerile care au fost adoptate în uh, procedurile din tratatul de la Lipsabona, controlul subsidiarității, uh, cartonașul galben, merg în direcția cea bună, însă ele nu funcționează încă atât de bine în prezent și este nevoie de mai mult. Majoritatea parlamentelor naționale nici măcar nu-și bat capul să ia în serios uh, procedura uh, cartonașului galben. Unele o fac, dar pentru ca lucrurile să funcționeze, pentru ca lucrurile să funcționeze bine, parlamentele naționale trebuie să injecteze resursele necesare, trebuie să uh, își ia timpul să citească toate documentele dacă vrei să faci un uh, control uh, al subsidiarității adecvat și parlamentele nu o fac. Deci trebuie ca parlamentele naționale să ia procedura mm, cartonașului galben în serios uh, și să se gândească dacă eu voi face asta și alte parlamente naționale o vor face. În momentul de, face, de față nu există un stimulent pentru a lua lucrurile în serios. Trebuie să prelungim termenul de 8 uh, săptămâni. Am încercat, dar uh, nu este suficient. Poate că e nevoie de un prag uh, mai scăzut pentru cartul galben, pentru uh, a stimula parlamentele să facă acest lucru și să îmbunătățim cooperarea între parlamentele naționale. Apoi, parlamentele naționale trebuie să fie implicate în procesul politic într-o fază uh, timpurie, astfel încât ele vor putea să facă propuneri uh, care vor fi luate în serios și este un uh, lucru pe care îl susțin. Apoi, în ceea ce privește încrederea reciprocă, există o lipsă de încredere între parlamentele naționale și Parlamentul European, dar asta este valabil pentru ambele părți. Trebuie să reechilibrăm puterea în, între guverne și toate uh, parlamentele. Cred că uh, Consiliul uh, trebuie să țină cont uh, de Parlamentele Naționale și Parlamentul European trebuie să ajute Parlamentele Naționale. Uh, Pervanș Perez, îmi cer scuze, doamnă președinte, dumneavoastră și raportorului pentru că n-am știut această, de această schimbare de Uh, ordine de zi. Dau foarte mare uh, atenție acestui raport și ceea ce va fi prezentat în scris de către raportor, amendamentele sale. Dar uh, aș vrea să mă aduc și o contribuția. Așa cum a spus, mi s-a spus că ați subliniat Uh, articolul 13 marchează un uh, progres uh, față de alte forme de cooperare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Însă, la urma urmei, ceea ce lipsește este clarificarea rolurilor unora și altora la nivelul unde se exercită puterea. Este un domeniu pe care îl cunoaștem amândoi pentru că am lucrat amândoi la un raport, bugetul pentru zona euro, cum uh, încercăm să delimităm uh, competențele parlamentelor naționale și Parlamentului European, dar în această încercare uh, uneori pierdem din vedere chestiunea controlului democratic. Controlul democratic trebuie să fie exercitat la orice nivel la care se ia Uh, o hotărâre. Am uh, avertizat uh, asupra pericolului paralelismelor sau suprapunerilor. Cred că este foarte important să existe această rețea și însă în același timp nu trebuie să uh, inventăm uh, mecanisme, mașini uh, care provoacă frustrare. când definim uh, rolul parlamentelor naționale în ansamblul uh, arhitecturii europene, trebuie să identificăm modalități uh, și instrumente de a acționa. În momentul de față, instrumentul de care dispun este unul negativ, acest faimos cartonaș galben. Parlamentele naționale ar putea să aibă un cartonaș verde, de pildă, să spună am dorit ca Parlamentul European uh, să se ocupe de acest aspect. Dar, sigur, asta presupune o uh, revizuire a tratatelor. Pentru mine, ceea ce este esențial este clarificarea responsabilităților cu atenție deosebită dată chestiunilor economice și monetare. Acest lucru nu uh, îl miră pe raportor. Avem mai mulți uh, intervenienți. Paolo trebuie să plece pentru că are o întâlnire cu domnul Schulz, însă vom lua note. Uh, discuția uh, o vom avea și în viitor. Acum continuăm. Da, îmi cer scuze, însă are loc în 10 minute conferința președinților și uh, președintele Schulz, uh, Schulz mi-a cerut să fiu la ora 10.45 acolo. Cred că colega Breso a introdus în discuție două chestiuni uh, foarte importante, cartonașul verde și, în special aceasta, care este important, dialogul între parlamentele naționale și Parlamentul European în uh, chestiuni sau pe chestiuni uh, specifice, cum ar fi semestrul european. Trebuie să abordăm acest lucru în acest cadru, pentru că e o cooperare care este mult mai eficientă decât cooperarea în cadrul COSAC. Și alt lucru pe care doresc să-l uh, adaug este că eu cred că nu putem discuta modelul de intervenție în cadrul constituțional al Parlamentelor Naționale modelul pe care îl avem astăzi este a doua cameră, este camera care reprezintă statele și guvernele și nu Parlamentul. Acesta a fost modelul inițial al Constituției americane, care a fost schimbat în timpul președinției Roosevelt membrii Senatului erau membrii uh, parlamentelor uh, naționale, dar acum are loc o alegere generală în cadrul fiecărui stat. Elveția încă are această șansă ca statele să-și, landurile să-și uh, aleagă uh, reprezentanții în Camera Superioară cu reprezentanți ai uh, parlamentelor uh, naționale, dar această problemă ține mai mult de Verhofstadt și nu de noi. Trebuie uh, să trăim cu cadrul constituțional pe care îl avem. Îmi cer scuze, uh, o să putem discuta în alte ocazii, pentru că acum chiar trebuie să plec. George Chaplin. Noi discutăm în continuare această temă. Mulțumesc. Înțeleg uh, de ce trebuie să pleci, dar o să pierzi o discuție extrem de interesantă. Președinta, da, se transmite pe internet și o să pot să o ascult mai târziu. O să fac tot ce se poate să uh, animez și mai mult discuția. Vreau să mulțumesc raportorului pentru ceea ce a făcut până acum. Această invidie constituțională. Nu cred că este sintagma cea mai bună, pentru că implică un element uh, ilicit. Se pare că ceea ce avem uh, în fața noastră uh, sunt niște fricțiuni considerabile. Dar e o relație absolut normală între diferite centre de putere. Când ai diferite concentrări de putere, acestea uh, vor uh, veni în contact unele cu altele și unor mai ies și scântei. Deci, uh, dacă există un conflict de centre de putere pe viitor, trebuie să găsim uh, instrumente pentru rezolvarea acestor conflicte. Cum procedăm? Cred că trebuie să mergem în Uh, direcția acordării uh, unei atenții mai mari parlamentelor naționale, să le luăm mult mai serios. Întrebarea pe care vă adresez ar fi posibil ca la un astfel de tip de dezbatere să invităm uh, membrii Parlamentelor Naționale, pentru că ar putea să fie interesați. Și dacă sunt uh, invitați, se pare că aici e o problemă de comunicare mai mult decât de orice. Mă duc uh, uh, deseori la in, uh, întâlnirile comisiilor din Parlament și am uh, impresia că ceea ce se petrece în comisiile din Parlamentele Naționale este foarte departe de ceea ce se întâmplă aici. Uh, cele comisiile la care mă duc eu, totuși sunt foarte conectate la ceea ce se întâmplă aici. Apoi trebuie să arăt că există un uh, nivel de nemulțumire crescândă uh, în uh, parlamentele naționale. La nivel național există sentimentul că Parlamentul uh, European a primit uh, prea multe puteri în baza tratatului de la Lisabona, dar nu au intervenit la timp și s-au trezit cu faptul, cel puțin așa îmi amintesc, uh, reacțiile oarecum după adoptarea tratatului de la Lisabona și, așa cum a spus Paolo, există o uh, Uh, competiție între uh, parlamentele naționale. Dar uh, miezul problemei nu este faptul că există centre de putere concurente, de putere, dar există și o concurență a competențelor. Acest Parlament trebuie să utilizeze legitimitatea parlamentelor naționale pentru a-și uh, spori propria legitimitate și parlamentele uh, nu prea agrează această tactică și putem să înțelegem de ce. Un alt uh, gând pe care vreau să vi-l împărtășesc, ceea ce privește mutația de putere la care s-a referit domnul Anderson. E mult mai mult decât o mutație de la guverne la parlamente, ci este o mutație generală a puterilor, uh, depărtându-se de, legisla, de legiuitor către actorii sociali, societate, ONG-uri, grupurile de lobby și către aparatul judecătoresc. De aceea, legiuitorii sunt uh, mai puțin importanți decât erau acum 50-60 de ani și e de înțeles că vor să-și Uh, consolideze puterea. Domnul Vojadovski a spus acest lucru. Pot să văd felul în care lucrătorii uh, detașați această directivă uh, îi va, ne, va nemulțumi pe mulți și uh, presiunea de a avea un cartonaș uh, roșu va exista Uh, spun asta numai pentru că Ungaria este interesată să aibă un asemenea uh, cartonaș uh, roșu, dar e o chestiune foarte importantă și putem să înțelegem că parlamentele naționale vor spune nimeni nu ne ia în serios la Bruxelles, trebuie să facem mai mult pentru a ne spori puterile și să prevenim astfel de situații în viitor. Mulțumesc, George. Trebuie să ne amintim că în convenție delegațiile naționale erau formate din uh, reprezentanța ai guvernelor și din reprezentanța fiecarei uh, camere a Parlamentului. Acum, Richard Corbett. If, if there is a... Dacă există un grad de gelozie, asta se datorează cel puțin parțial faptului că Parlamentul European modifică uh, proiectele de legislație dinainte sau alteori le respinge, câte vreme multe dintre parlamentele naționale uh, nu pot să fac asta. Dacă mă gândesc puțin la Camera Comunelor, întotdeauna sunt uh, dezbătute situațiile, problemele, legile, încă într-o manieră mult mai activă decât la noi, dar uh, foarte rar uh, modifică vreo ordonanță guvernamentală mergând împotriva direcției guvernului. Cred că odată în cinci ani mi s-a întâmplat să văd că o astfel de legislație a fost modificată, deci nu respinsă, modificată. Toată lumea a fost șocată că a fost adoptat un amendament. Atunci când vine vorba de uh, legi, E important să reținem ce se întâmplă cu uh, guvernul uh, ales democratic care propune anumite legi Parlamentului. Da, așa stau lucrurile în Regatul Unit. Foarte rar ne înaintat uh, un proiect care uh, să fie modificat de Parlament. Deci un aspect care ar putea explica această gelozie instituțională. În ceea ce privește procedura cartonașelor galbene și portocalii, e bine, în cei șapte ani de când există această procedură, poate mai bine de o mie de legi uh, au uh, fost uh, elaborate. Nici măcar odată nu s-a întâmplat să se atingă la un prag al cartonașelor portocalii, nu a existat o majoritate a Parlamentelor Naționale și au existat doar trei cazuri, dacă nu mă înșel, în care s-a ajuns la pragul cartonașilor galbene pentru a uh, se opune Parlamentele Naționale unei legi uh, pe motive de subsidiaritate. Deci s-a întâmplat doar de trei ori. Asta s-ar putea întâmpla pentru că sistemul este dificil și că perioadele de timp sunt scurte. Nu știu sigur Uh, cum stau lucrurile. Parlamentul Național a avut uh, timpul să se uh, adapteze la acest sistem, au un mecanism prin care pot coopera unele cu celelalte, au 8 săptămâni la dispoziție, care poate nu e o perioadă de timp chiar atât de scurtă. Pentru majoritatea legilor, așadar, subsidiaritatea în mod clar nu este uh, o uh, problemă. Da, conținutul ar putea fi o problemă, dar nu subsidiaritatea. Uh, Cred că dacă ne gândim la cum arată lucrurile, tot acest lucru este logic, pentru că uh, se adoptă legislație la um, nivel european care are nevoie nu doar de aprobarea Parlamentului, ci de aprobarea Consiliului. Consiliul este format din uh, miniștri naționali care răspund în fața Parlamentului național. miniștri naționali care nu sunt neapărat foarte uh, dispuși să legisleze la nivel uh, european dacă cred că legislația națională este adecvată. Prin urmare, trebuie convinsă nu doar majoritatea miniștilor, ci o majoritate calificată a acestor miniștri naționali care reprezintă statele membre. Ei trebuie să fie de acord că, da, ă, trebuie să facă un pas mai sus înspre nivelul european. Deci este un mecanism politic bine gândit care evită ă, această problemă în Europa. Mai mult de atât însă, pe măsură ce trece timpul, o proporție tot mai mare de propuneri legislative de la nivel european uh, vizează modificarea legislației europene deja existente mai degrabă decât uh, legiferarea pentru o primă dată într-un anume domeniu. Cu alte cuvinte, ar, uh, am susținut de mult uh, cauza noastră că ar trebui să facem legislație la nivel uh, european. Acum nu facem altceva decât să modificăm uh, legislație deja existentă. Bineînțeles, asta se întâmplă în majoritatea cazurilor, nu totdeauna. Foarte rar trebuie să venim cu legislație nouă într-un domeniu nou. Deci, uh, nu se întâmplă prea des să fie folosite aceste proceduri ale cartonașului galben și portocaliu. Dar, clar, există această posibilitate. Însă, poate, aspectul cel mai important acum, în această perioadă dată Parlamentului Național, este ca ele să folosească această ocazie pentru a-și uh, gândi uh, poziția pe care o vor adopta proprii miniștri în Consiliu. Asta înainte ca miniștrilor să ajungă la Bruxelles, nu după aceea. Anumite parlamente naționale fac asta mai bine ca altele. Domnul Anderson mă poate corecta dacă greșesc, dar nu, nu este în sală. Dar cred că în Suedia, Danemarca, Finlanda, orice ministru care uh, pleacă în săptămâna următoare uh, la Bruxelles, asta se întâmplă și în Germania și statele baltice, uh, merge mai întâi în comisiile relevante ale Parlamentului le spune asta este ceea ce se va discuta, uh, care este poziția pe care trebuie să o adopt și cumva parlamentele dau un mandat uh, ministrului. Deci discută chestiunile de fond. Subsidiaritatea apare ori în astfel de discuții. Dar multe dintre parlamentele naționale nu fac asta deloc. Nu le oprește nimic, însă Așa funcționează organizarea internă a respectivelor state membre. Noi nu putem să le spunem cum anume să se organizeze. Însă anumite parlamente naționale care sunt preocupate de aceste subiecte ar putea poate să-și revizuiască propriile proceduri. În ceea ce privește conferințele interparlamentare, sunt de acord cu cei care spun că Articolul 113 din acordul de stabilitate poate funcționează mai bine pentru că este mai bine gândit, însă oricum toate aceste conferințe sunt uh, mai importante decât uh, oportunitățile uh, sunt sunt degrab, mai degrabă importante din perspectiva socializării, a creierilor de, creierii de rețele, nu neapărat din perspectiva deciziilor guvernamentale care ar putea fi luate, pentru că există o mică marjă pentru luarea de decizii anumite uh, parlamente uh, pot să-și mandateze miniștri uh, pentru a reprezenta poziția lor la Consiliu, dar nu pot să dea un astfel de mandat unui grup de parlamentari care merg la astfel de întâlniri. Sunt bune așadar aceste conferințe pentru a schimba opinii, dar nu pentru a lua decizii. Și aproape ultimul aspect, acum sunt de acord cu domnul Rangel, că în ceea ce privește direcția înspre care se îndreaptă comerțul, riscăm să uh, luăm o competență de la nivel european și să o restabilim la nivel național. Uh, CETA va avea nevoie de uh, ratificare în 40 de camere de reprezentare. Multe dintre acestea sunt chiar în Belgia. Uh, ori asta ar putea duce la o situație ridicolă în care Parlamentul minorității germane, care reprezintă 30.000 de oameni, blochează demersul pentru întreaga Europa. Acest lucru nu este sănătos pentru competența europeană. Și apoi un ultim aspect special. Deocamdată în Regatul Unit există un caz interesant în instanță. Guvernul este adus în instanță pentru că are intenția să uh, Uh, acționeze procedura articolului 50 cu privire la Brexit, fără să fi existat vreun vot în Parlamentul Național. Deci se face totul doar pe baza um, rezultatului um, referendumului consultativ organizat acum câteva luni. Activarea articolului 50 dacă nu există un acord într-o perioadă de uh, 2 ani, va duce totuși la o ieșire automată a Marii Britanii din uh, Regatul Unit, e bine, asta afectează dreptul uh, cetățenilor britanici ca cetățeni europeni sau dreptul altor cetățeni europeni care trăiesc în Regatul Unit. Dacă se acționează prin intermediul unei prerogative executive fără să se facă uh, apel și la Parlament, uh, e un aspect uh, care, pe bună dreptate, poate fi adus uh, în instanță. Cred că toată lumea așteaptă uh, cu mare interes rezultatul uh, deciziei uh, instanței. Mulțumesc, Richard. Ceea ce spui despre activitatea creatoare a Parlamentului Național cu privire la uh, proiectele de propuneri care le parvin din partea guvernelor, e bine, lucrurile variază în uh, Polonia, în, uh, în Europa. În Polonia, de exemplu, creativitatea uh, Parlamentului este uriașă. Siri Kaufman. Mulțumesc foarte mult, mă bucur de tot ce a spus Richard acum, pentru că exact acestea au fost punctele pe care vroiam și eu să intervin și de aceea pot să vorbesc foarte pe scurt. Subsidiaritatea. Comisia face în fiecare an un raport, noi, uh, Parlamentul, preluăm acest uh, raport despre aplicarea principiului de subsidiaritate și raportorul nostru trebuie să analizeze și mai bine procesul, pentru că avem deja fapte și date și poziții foarte clare. Ceea ce mă minunează în tot timpul la dezbaterea despre subsidiaritate este cât de diferite sunt parlamentele naționale în, propunerea, uh, în evaluarea propunerii uh, legislative a Comisiei. Un parlament ridică un cartonaș și altele nu și cred că Richard a pus punctul pe ei. Se analizează diferit din punct de vedere politic și mi se pare că la această întrebare ar trebui să fim foarte atenți. Nu avem un proces formalizat, ci avem uh, interese diferite din punct de vedere politic și întrebarea dacă s-a încălcat subsidiaritatea este cu totul altfel uh, evaluată dacă intervine aspectul politic. Un alt punct despre care vreau să vorbesc uh, sunt drepturile parlamentelor naționale în legătură cu politica europeană. Colegul nostru Scholz a menționat un punct foarte important care eu cred că ar trebui să fie și obiectul acestui raport. Ar trebui să arate cât de larg este spectrul drepturilor pe care le au parlamentele naționale în uh, legătură cu regiunile, de exemplu. În Germania avem un acord foarte amplu între Bundestag și uh, Guvernul Federal, care a fost încheiat atunci când s-a ratificat tratatul de la Lisabona, în care Bundestagul a trebuit să-și asigure drepturile în chestiuni uh, care țin de drept european față de guvernul federal. Este vorba de un acord interinstituțional care conține foarte multe prerogative și care mm, e foarte util pentru colaborarea dintre cei doi. Poate și alte parlamente ar trebui să facă un astfel de acord pentru ca să nu se ridice tot timpul cartonașul subsidiarității când ai o altă relație cu guvernul național și poți controla mai bine guvernul din țara ta prin această procedură în legătură cu uh, ceea ce se întâmplă la nivelul european. Thank you very much. Mulțumesc, Charles Berens. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentarii naționali care cunosc uh, aspectul sinuos uh, al procedurilor europene acționează întotdeauna în parlamentele lor. Doamna Pervanș Perez avea dreptate spunând că ar trebui să prevenim uh, confuzia oamenilor, uh, ori eu cred că uh, poate n-ar trebui să uităm de actorii politici care doresc să păstreze un cadru instituțional unic în toate politicile economică, monetară, externă și așa mai departe. Asta nu înseamnă însă că nu există căi pe care le putem explora. Nu voi vorbi de ce s-a spus deja din această perspectivă, însă haideți să ne gândim puțin la întâlnirile pe care organizăm noi aici în Parlamentul European cu Parlamentele Naționale. Sunt surprins uh, de altfel că industria farmaceutică încă n-a protestat împotriva unor astfel de lumini pentru că uh, uneori uh, uh, ar putea să le fie afectate interese. Unor avem de face cu un uh, comisar care discută în fața parlamentarilor naționali, care are un limbaj foarte uh, politicianist, și uneori aceste reuniuni uh, au un caracter foarte academic și foarte, lumea pleacă frustrată de la astfel de întâlniri, pentru că uh, rolul parlamentarilor până la urmă este să controleze executivul, să, uh, eliber, să elaboreze legi, ori aici nu se controlează nimic și nu se elaborează legi, nici măcar nu se dau impulsuri. Uh, dacă unii dintre noi vrem să intervenim, facem o reuniune și ni se spune trebuie să vă limitați la două minute sau 70 de secunde. Dacă așa stau lucrurile, atunci nici măcar nu mai are rost să continuăm cu această practică. Însă trebuie să fim foarte pragmatici. Noi avem uh, politici naționale și politici europene care scapă uh, controlul parlamentar. Mă gândesc, de exemplu, la Fondul European pentru Dezvoltare. Acesta Uh, aparține celor 28 de state membre ale Uniunii Europene. Uh, el uh, este încredițat pentru gestionare comisiei care acționează ca o agenție. Din această perspectivă, Parlamentul European nu are niciun fel de drept bugetar doar statele membre sunt cele care își aduc contribuția la acest Fond European pentru Dezvoltare. Noi avem ocazia să ne întâlnim cu comisarul, dar nu facem altceva decât să pălăvrăgim. Comisia, care este un bun tată de familie, gestionează doar aceste fonduri uh, puse la dispoziția sa de către statele membre. Am avut până acum o singură reuniune în legătură cu controlul Fondului European pentru Dezvoltare, pentru că ține de uh, statele membre, practic, uh, care au pus bani în acest fond să intervină și ori de câte am întrebat uh, uh, ce se întâmplă, n-am primit un răspuns uh, așa cum trebuie. Mi s-a spus uneori, fondurile sunt gestionate, de exemplu, atunci când banii sunt primiți, de Burkina Faso. Deci nu noi în Europa avem un control. Până la urmă, despre ce vorbim? Despre o politică în același timp națională și europeană. Vorbim despre o politică cu competențe împărtășite. Atunci când se întâmplă asta, uh, Practic, uh, noi ar trebui să organizăm nu non-controlul, ci controlul. Ce am putea noi face? Ei bine, cel puțin raportorul nostru sau președintele nostru de comisie ar putea să uh, vorbească cu președintele comisiilor um, din parlamentele naționale pentru uh, a vedea care este intenția, ce s-ar putea face. Apoi, trebuie văzut dacă există lacune în ceea ce privește controlul. Aceasta ar fi o primă cale de explorat. O a doua, uh, Rămânând tot în cadrul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene, e bine, există un consens european pentru dezvoltare. Acest consens european pentru dezvoltare uh, pornește de la anumite principii și uh, presupune niște angajamente cu obiective cifrate, uh, cu puncte precise. În 2005, un document numit Consensul European pentru Dezvoltare, având semnătura Consiliului, deci a statelor membre și a Parlamentului, precum și a Comisiei, uh, a implicat cele 28 de state membre și Uniunea Europeană uh, pentru 13,8 miliarde de euro ajutor de dezvoltare în anul respectiv. Însă, multă lume se întreabă de ce nu se dă, ni se dă o ocazia de a controla acest obiectiv și punerea sa în valoare. Fiecare stat uh, membru este nepăsător. Dacă întrebăm un ministru al unui stat uh, membru uh, dacă ar putea să vină în cadrul Comisiei uh, de Dezvoltare, cum se întâmplă și în cadrul Comisiei uh, Econ uh, pentru semestrul european, pentru a explica politica de dezvoltare a statului său, există o indiferență totală din partea lor. Uh, Uh, poate trebuie să punem capăt acestui circ. Dacă nu suntem uh, luați în calcul, uh, este și pentru că nici noi, nici parlamentele naționale nu avem curajul să abordăm această problemă. Nu analizăm defectele sistemului, nu vedem unde sunt lacunele, nu gândim o strategie pentru a elimina aceste lacune. Dacă la următoarea întâlnire care reunește reprezentanții parlamentelor naționale și parlamentul european în acest domeniu, dacă nu abordăm această problemă, vom avea eșec pe toată linia. Practic nu facem altceva decât să raportăm la nivelul statelor membre obiectivul pe 15 uh, ani. Pentru că dacă n-am atins un obiectiv în 2015, îl vom amâna până în 2030. La următoarea conferință pentru finanțarea ajutorului pentru dezvoltare, Comisia uh, ne va spune că obiectivele nici măcar nu pot fi atinse până în 2030, doar până în 2045. Iar Parlamentul nu este decât un uh, spectator la ceea ce se întâmplă, la tot acest circ, circ și uh, asta când noi ar trebui să acționăm, de fapt, pentru că putem face lucrurile mai bine. Mulțumim, Um, Calendarul pentru acest raport este mult mai generos decât pentru alte rapoarte din proprie inițiativă. O să avem în ianuarie un workshop, probabil apoi în februarie. Sper să avem un schimb de opinii pe documentul de lucru, iar apoi în martie o să ne întâlnim cu parlamentele naționale, probabil, și apoi vom avea un schimb de opinii final pe raportul uh, final în aprilie și votarea în iunie. Trebuie să vă amintesc că raportul din proprie inițiativă are o structură diferită, un raportul de implementare decât raportul din proprie inițiativă, adică o să avem um, o declarație care este mult mai bazată pe fapte, unde ne bazăm pe o prezentare a faptelor de către raportor, iar apoi avem o rezoluție care va conține toate uh, amendamentele dumneavoastră și în care toate ideile concrete vor putea să fie introduse. Dacă doriți însă să contribuiți, atunci trebuie să o faceți uh, și informal cu Paul Orangel pentru că nu va fi votat. Deci e un raport care nu va fi votat, deci va trebui să vă preia ideile dacă considerați că vreți să adăugați ceva prin Paulo, eu sunt sigură că el va fi foarte deschis. Am încheiat acest punct de pe agenda și acum aș vrea să întreb ce facem cu Cristian Preda, pentru că tot PP-ul e în România astăzi. Poți tu să ne transmiți uh, punctul uh, cu privire la raportul LIBE despre situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015? Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mă simt foarte singură aici la băncile PP, dar după cum spuneați, toată lumea este la Uniunea biroului la București. Iată ce m-a rugat domnul Preda să vă citesc. Dragi colegi, în primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că nu sunt prezent în fața dumneavoastră la comisie pentru a discuta despre proiectul de aviz despre situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015. Aș vrea să mulțumesc domnului Șöpflin pentru că mă înlocuiește. Avizul pe care l-am uh, redactat subliniază anumite aspecte importante în legătură cu situația drepturilor fundamentale la nivelul Uniunii în 2015. În primul rând, cere o implementare mai bună a Cartei uh, pentru Drepturile Fundamentale a uh, Uniunii Europene la nivelul statelor membre și la nivelul UE, știind că măsurile de uh, conștientizare sunt extrem de importante. În al doilea rând, neces subliniază necesitatea de a arăta o respectare de plină a Cartei Drepturilor Fundamentale în tot procesul legislativ și subliniază rolul semnificativ al uh, uh unui evaluare a impactului și a colaborării între instituții. În al treilea rând, uh, își reiterează cerința către Comisie de a facilita um, pașii de, progre- de uh, mers înainte în ceea ce privește Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Prima activare de către Comisie pentru îmbunătățirea statului de drept și uh, pentru îmbunătățirea dialogului în statul de drept, despre statul de drept, uh, este foarte importantă și în cadrul acestui, uh, acestui context aș vrea să spun că mecanismele acestea ar trebui să fie îmbunătățite, mecanisme de protejare a uh, drepturilor omului. Vreau să menționez că nu am uh, discutat despre crearea unui mecanism european pentru democrație. Cred că Parlamentul European, uh, e vorba de mecanismul Parlamentului European despre statul de drept și drepturile fundamentale și pentru că Comisia și-a exprimat deja părerea despre acest subiect și dezbaterea este în curs, iar votul are loc luni. Așadar, spune domnul Preda, mă bucur să aflu în curând care sunt opiniile raportorilor din umbră și sper să avem o colaborare foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc chiar acum uh, pentru socialiști, doamna Kaufman. Mulțumesc foarte mult, în primul rând către raportor. Eu cred că cele mai importante lucruri pe care noi, ca și comisie, trebuie să le formulăm în uh, față de acest aviz sunt conținute aici în raport. Nu mi se par necesare schimbări majore. Eu mi-aș dori însă ca la punctul 5, acolo unde este vorba de inițierea pentru prima dată a mecanismului pentru statul de drept, să avem o formulare mai clară în sensul sublinierii procedurii comisiei, pentru că avem două rezoluții pe care le-am adoptat și care s-au bucurat de o majoritate foarte clară și de aceea aș prefera o formulare altfel decât ea la cunoștință, care mi se pare prea slabă. Ultimul punct, pentru că s-a făcut referire la votul de la LIBE pe propunerea Parlamentului pentru un mecanism pentru drepturile fundamentale, mi se pare o inițiativă foarte importantă a acestui Parlament care face și propuneri foarte ample de modificare a tratatului, de exemplu, Carta Drepturilor Fundamentale și articolul 2 din tratate ar putea să fie o bază legislativă pentru o bază, bază pentru legislație și uh, alt articol ar putea să fie tăiat din Carta Drepturilor Fundamentale uh, care este prea restrictiv. Mi se pare important să ne punem împreună, dacă se poate, după voci și să încercăm să discutăm despre raport uh, în detaliu, pentru că cred că este foarte important să avem o majoritate largă și un raport coerent. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Morten Messerschmidt, dorești să adaugi ceva, nu? Altcineva care dorește să ia cuvântul pe acest raport? Nu. Atunci vreau să vă informez că pe 11 octombrie avem termenul pentru depunerea amendamentelor la 6 seara. Votul are loc în noiembrie. Și acum acesta fiind ultimul punct, pe o agenda de dimineață ne întâlnim la 14 și 15 cu coordonatorii în uh, aceeași sală și la trei vom avea discuția cu Bruegel și alți experți. Sper că veți reuși să veniți la această discuție atât de importantă. Poate una din cele mai importante e o discuție despre Brexit, deci vă așteptăm după amiază. Mulțumesc!